din cadrul Orizont 2020 pentru a vedea cum am putea să uh, creăm uh, comitete de experți uh, pornind de la metoda de jos în sus. De asemenea, trebuie să vedem care este locul științei în cadrul societății. În ceea ce privește aceste subiecte, ele au necesitat evoluții suplimentare din partea Parlamentului. Am oferit de aceea anumite documente de fond pentru a vedea care poate să fie poziția noastră, o poziție pe care am votat-o data trecută în cadrul acestei comisii. Așadar, am oferit explicații pe marginea acestor subiecte uh, și pe marginea discuțiilor purtate. În cel din urmă, dați-mi voie să spun că încă în aceste dialoguri tripartite nu am abordat problema bugetului. Cu raportorii și raportorii din umbră am considerat ca și ceilalți colegi că e necesar să vedem care vor fi rezultatele care vizau uh, discuțiile cu privire la cadrul financiar multianual. În ceea ce privește acest program, uh, noi uh, dorim ca acesta să aducă locuri de muncă reale și creștere reală. Deocamdată încă nu am găsit o cifră în ceea ce privește bugetul care ar trebui alocat acestui program. Avem uh, o cifră pentru capitolul 1A și pentru acțiunile cuprinse acolo, însă nu există deocamdată o divizare între uh, Erasmus pentru toți, uh, Orizont 2020 și așa mai departe. Deci nu avem o cifră exactă pentru acest program al nostru. Există o estimare care variază de la 71 până la 74 de miliarde de euro în funcție de acțiunile incluse, dar noi considerăm că rezultatul final ar trebui să fie o cifră ambițioasă. iar estimările spun că putem avea un buget la înălțimea ambițiilor pe care ni le-am fixat în legătură cu acest uh, program bine gândit și sperăm că cifra finală se va apropia de această estimare cu privire la Eurizon 2020. Vă mulțumesc! Um, Ora. Mulțumesc și acum are cuvântul Ivo Belet ca să ne prezinte situația în ce privește uh, producția petrolieră și de gaz offshore. Vă rog! Chairwoman and uh, good afternoon. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua, stimați colegi. Voi fi cât se poate de succint. Cred că am ajuns la un acord uh, vast la o platformă vastă de sprijin pentru acest compromis cu Consiliul în primă lectură. Aș dori să vă mulțumesc, doamnă președintă, foarte mult pentru modul în care ați prezidat această întâlnire finală. În general, n-ar trebui să uit să spun că propunerea pentru regulament a fost uh, transformată și a devenit o propunere pentru directivă, ceea ce nu este o chestiune de importanță majoră. Unul dintre elementele importante pe care le-am uh, sprijinit și apărat uh, a fost uh, cel al independenței autorității competente, care este un aspect vital pentru Parlament. Toate acestea pentru a avea o separație clară între organismele administrative din statele membre care sunt responsabile pentru siguranța operațiunilor și de aspectul de mediu al operațiunilor pe de o parte și apoi, pe de altă parte, organismele um, responsabile cu dezvoltarea economică, deci cu veniturile. Am considerat că așa s-ar putea obține anumite garanții în cadrul acestui uh, compromis. Evident, este un element vital al noii directive. Apoi, un alt aspect crucial este cel al procesului de uh, obținere de licențe există un acord în legătură cu condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească companiile care doresc o licență pentru um, prospectări uh, de petrol și gaze offshore însă e clar că companiile care doresc o asemenea licență trebuie să îndeplinească anumite condiții înainte de începerea operațiunilor. Trebuie să ofere, printre alte dovezi, uh, în legătură cu capacitatea lor financiară de a acoperi uh, posibilele uh, daune uh, de mediu sau economice. Evident, acest lucru este foarte important. Dați-mi voie de asemenea să menționez faptul că această propunere de directivă vizează toate statele membre. Evident, uh, sunt foarte multe discuții uh, care vizează mai ales statele fără ieșire la mare, precum Luxemburg și altele, care spun că această directivă nu trebuie să li se aplice pentru că nu intră în sfera sa de cuprindere, însă, pe de altă parte, sunt și uh, companii care au uh, sedii administrative în aceste state. Prin urmare, directiva trebuie să se aplice tuturor statelor membre ale uh, Uniunii. Deci, directiva vizează toate statele membre, însă așa încât statele fără ieșire la mare să uh, transpună un set minim de cerințe uh, care se regăsesc în directivă. Acele măsuri care le vizează direct. Și apoi, doamnă Sartori, uh, în cele din urmă, aspectul care vizează răspunderea penală, un aspect foarte drag Parlamentului, aici a trebuit să fim de acord cu o propunere pe care a înaintat-o Comisia și anume ca până la finalul 2014 Comisia să uh, examineze uh, adecvarea uh, aducerii uh, acestei directive sub incidența uh, directivei care vizează răspunderea penală. Aceste subiecte vor mai fi analizate, însă am fost de acord cu această propunere, deci ea trebuie urmată anul viitor pentru a vedea apoi care vor fi rezultatele pe care le va identifica Comisia în legătură cu directiva care vizează răspunderea penală. Apoi, în ceea ce privește transpunerea, punerea în aplicare, termenele limite și așa mai departe, Parlamentul a scurtat puțin termenele uh, limite, am încercat să fim mai uh, stricți, pentru că ni se pare că acest lucru este pozitiv uh, pentru uh, companiile, au la dispoziție o perioadă rezonabilă pentru a transpune toate aceste uh, cerințe în practică. Cam atât, doamnă președinte, în legătură cu acest uh, compromis uh, care credem noi uh, se bucură de sprijinul majorității membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc! Grazie Ivo per questa... Mulțumim, uh, Ivo. Bun. Acum, uh, punctul nou de pe ordinea de zi a fost uh, amânat. E vorba de un schimb de opinii cu doamna Jensen, raportorul domnul Beautyhofer, dar va avea loc dezbaterea pe reuniunea din, la reuniunea din 24-25 aprilie. Așadar, acum suspendăm reuniunea Mâine dimineața la 9 ne revedem și coordonatorii, uh, cu coordonatorii ne reîntâlnim la 17.30, deci suspendăm o oră, pentru că n-au putut veni cu toții. Pauză de o oră și cu coordonatorii ne reîntâlnim la 17.30 și cu ceilalți colegi mâine dimineață la ora 9. Mulțumim!